discuta despre ceva cu totul diferit. E vorba de un răspuns oral la o întrebare privind actuala gestionare a sectorului zahărului. Aș dori să încep prin a le da cuvântul autorilor acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral. În primul rând, doamna Iana Kudakis, aveți cuvântul. Commissioner Reding. Doamna comisar Reding, de fiecare dată când adresăm această întrebare comisiei, primim mereu același răspuns. Ni se spune că nu există nicio problemă. Și totuși, Fabricile de zahăr din Europa, din Uniunea Europeană, merg uh, la subcapacitate. Sunt uh, fabrici care își închid ușile, porțile mai multe zile pe săptămână, ceea ce duce la o pierdere de locuri de muncă. Comisia ne-a arătat copia unei scrisori din partea unei fabrici din Franța care ne spune că rezervele de trestie de zahăr nu sunt suficiente și în același timp se spune că sistemul ar trebui să rămână exact cum e. Ceea ce nu ați observat și nu ați menționat este faptul că această fabrică era deținută de un producător de sfeclă de zahăr și tocmai de aceea această dorință de a păstra status quo-ul. Când Comisia admite că e o problemă, ni se spune că problema se aplică doar la Marea Britanie și totuși 62 de deputați din 11 state membre au adresat uh, o scrisoare Comisarului pentru Agricultură solicitând uh, modificarea regimului zahărului. Locurile de muncă sunt periclitate nu doar în Regatul Unit, ci în toată Europa, în special în Portugalia, Bulgaria și România. Știți că există o problemă și noi știm că există o problemă. Și acum trebuie să acționăm pentru a avea un teren egal în această industrie. Doamnă comisar, noastră nu sunteți răspunzătoare pentru agricultură, ci pentru cetățenie și este de datoria noastră să ne apărăm cetățenii. Cetățenii care se trezesc cu locurile de muncă periclitate și care plătesc mai mult la supermarket uh, în fiecare săptămână. Prețul pentru zahăr în Uniunea Europeană este cu 46% mai mare decât în restul lumii. Comisia trebuie doar să se uite la sursa uh, problemei și să o rezolve pentru că altfel va dezamăgi exact oamenii pe care trebuie să-i ajute și noi vom pierde o industrie cheie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul George Lyon. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, comisar. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, aș fi preferat ca domnul comisar pentru agricultură să fie prezent astăzi în sală și să ne răspundă la întrebări, însă sunt convinsă că îl veți înlocui cu succes. Dezbaterea de astăzi se concentrează pe felul în care Comisia a gestionat piața zahărului după modificările din 2006-2007. În 2006 s-a văzut că uh, triplarea importurilor de trestie de zahăr Um, nu a fost o realitate și acum, din cauza că nu vine materia primă din țările ACP, producătorii de zahăr, din trestie de zahăr, sunt obligați să se aprovizioneze în Brezilia sau în alte asemenea locuri, ceea ce face ca zahărul produs de ei să fie cât se poate de necompetitiv și să aibă prețuri ridicate pe piața europeană dacă nu va exista mai multă materie primă pentru fabricile de zahăr de peste tot în Europa și mai ales cele care uh, uh, rafinează trestea de zahăr, acestea se vor închide și acest lucru va însemna mai multe locuri de muncă pierdute. Comisia trebuie să facă în așa fel încât să prevină acest lucru. Există toate aceste argumente foarte frumoase, cum că piața este echilibrată și că uh, faptul că uh, există suficient zahăr rafinat, că nu e voie, n-ar mai trebui să permitem importul de trese de zahăr din Brazilia. Dar, cum spuneam, după reforma din 2006-2007 s-a ajuns la această situație. Deci, până la urmă, cine are dreptate și ce trebuie să facem? deși eu nu am nicio îndoială în ce privește problema reală din sectorul uh, zahărului produs din trestie de zahăr, eu aș vrea totuși să aud ce are de spus comisia, ce are de gând să facă astfel încât atât producătorii de zahăr din sfeclă cât și cei din trestie să poată să continue să-și, să-și continue activitatea. Mulțumesc! Doamna Ena Kudakis Doriți să răspundeți la întrebările colegilor care au ridicat cartonașul albastru? Pentru că erau pentru dumneavoastră, nu pentru celălalt coleg. Și am să rog colegii să, să pună aceste întrebări. Domnul Moraes, vreau să o întreb pe doamna Iana Kudakis următorul lucru. Ca și dumneai și eu am o mare fabrică de zahăr de trestie în Londra, în circunscripția mea. Eu știu că au existat o serie de măsuri excepționale în ultimii ani pentru a mm, reduce taxele la importurile din zahăr de trestie. Însă, care a fost până la urmă efectul? Nakudakis? Doamne Nakudakis? Sorry, in the last two marketing în ultimii doi ani, taxele pentru zahărul de sfeclă a fost de aproximativ 75 euro pe tonă la un tonaj de 1,2 milioane de tonaj suplimentar la zahărul brut sub 900 de mii de tone au fost importate și taxa medie a fost de 183 de euro pe tonă, cel puțin așa cred eu. Vă mulțumesc. Domnul Tarabel are și el o întrebare, aveți cuvântul. Doamnă Iana Kudakis, dragi colegi, aș vrea totuși să vă spun că mă miră cumva atacul dumneavoastră asupra comisiei. Uh, da, sunt fabrici care au uh, dificultăți, uh, sunteți emoționați deoarece se vor pierde locuri de muncă, însă 2006 nu v-am auzit deloc emoționată deoarece s-au pierdut locuri de muncă în industria zahărului. Deoarece prin reforma din 2006 s-au reformat o serie de întreprinderi, unele nu s-au restructurat, cele pe care le apărați astăzi. Deci ar vrea să știu dacă practicați această politică două grătăți, două măsuri. Uh, deci, dat fiind că în 2006 nu v-ați manifestat uh, dezaprobarea, însă acum, la presiunile unui lobby foarte influent, văd că vă emoționați și acționați, doamna Ana Kudakis. Da, vă mulțumesc. Îi mulțumesc colegului pentru întrebare. Nu, nu atacăm pe nimeni. Nu spunem decât uh, că vrem uh, reguli drepte și egale pentru toată lumea. În 2006, legislația a fost impusă de Uniunea Europeană. Poate că ar fi funcționat. Însă, companiile și instituțiile comunitare au trecut mai departe, lucrurile s-au schimbat între timp, situația s-a schimbat, nu avem suficient zahăr pentru aceste fabrici care îl rafinează și care au trebuit să-și întrerupă activitatea timp de câteva zile săptămânal. Să nu uităm că se vor pierde mii de locuri de muncă, nu doar în Marea Britanie, ci și în alte țări, precum Portugalia, țări care suferă de pe urma recesiunii economice. Deci nu e momentul să uh, facem jocuri politice aici, domnul președinte. Autorilor întrebării vreau să le spun următorul lucru. Nu vrem acum să lansăm o dezbatere. Nu ăsta e rostul discuției noastre. Autorii adresează o întrebare comisiei. Însă mai am încă un cartonaș albastru. Tot către doamna Iana Kudakis. Din partea domnului Patrao Neveș. Acceptați întrebarea? De factul da, domnule președinte. Vă mulțumesc. Doamna patron Neveș vorbește fără microfon. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mă iertați că nu mi-a funcționat microfonul. După ce am auzit uh, ce s-a spus aici, mă simt obligată să <laughs> intervin. Noi avem o industrie care nu are materie primă pentru a lucra. Comisia a prevăzut să importuri eh, de valoare de 3,3 milioane de tone. Și spun asta pentru a justifica modificarea. Acum sunt prevăzute doar 1,8 eh, milioane de tone la importuri. Deci nu e suficient nici măcar pentru industria noastră. E o cantitate care e asigurată. Deci despre asta ar trebui să vorbim aici. Mulțumesc. Doamna Ana Kudakis. Da, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Asta e problema noastră și tocmai asta încercăm să înțelegem acum. Șansele de a avea o creștere tangibilă la importuri de la anumiți furnizori privilegiați sunt uh, scăzute și de aceea acum Comisia ar trebui să ia taurul de coarne și să facă ceva. Danke, wir setzen die Wortmeldungen der Mitverfasser fort und kommen zu Herrn Cabulas Santos. Acum domnul Capular Santos, care este printre autorii întrebării. Eu gostaria de começar por... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, pentru disponibilitatea uh, de a dialoga a domnului comisar pentru agricultură. Asta la mai multe inițiative pe care le-a avut Parlamentul European. Însă, doamnă Reding, nu e suficient să dialogăm dacă nu uh, avem niciun rezultat. Până acum n-am văzut niciun rezultat. Deci, doamnă Reding, e drept sau nu că după reforma sectorului zahărului din 2006, rafinăriile de trestie întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în a avea acces la materie primă pentru a putea lucra așa cum trebuie. E drept sau nu că previziunile făcute în 2006 pentru furnizarea de materie primă au fost uh, sub uh, nevoi? Deci nu, deși s-au încheiat acorduri comerciale cu alte țări. Deci eu pot accepta orice argumente pentru a apăra producția europeană. Despre asta e vorba. În unele țări, printre care și Portugalia, avem o industrie, avem locuri de muncă care depind total de accesul la trestia de zahăr care trebuie rafinată. Uh, nu ne aflăm în fața unei situații pe care o putem uh, aborda la rece. Eu nu putem să le spunem uh, celor din această industrie că e o problemă a pieței. Toți agenții economici iau decizii în funcție de prevederile din regulamentul european, nu? Ceea ce e drept, de asemenea, e că previziunile comisiei au fost incorrecte. De aceea, rugăm comisia să ia deciziile de rigoare și să garanteze o furnizare echilibrată. De asemenea, cerem să se garanteze continuitatea, menținerea celor 4500 de posturi în acest sector. Fiecare loc de muncă e important în această perioadă de criză. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum trecem la ultimul autor, domnul Rubix. Rubix. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cheia problemei este următoarea. Uniunea Europeană, ca rezultat al reformei în domeniul uh, zahărului, a dus la faptul că avem nevoie de multe importuri și mulți producători uh, consideră că acest lucru se datorează sistemului de cote care a fost introdus. De asemenea, um, rafinării de zahăr în Letonia au fost uh, închise din cauza cotelor și producătorii și uh, fermierii uh, doresc modificarea acestui sistem. Apoi, Același lucru se poate spune și despre Germania, pentru că producătorii de zahăr de acolo mi-au transmis o scrisoare și mi-au spus că pentru a reechilibra sistemul, pentru a reintroduce uh, Uh, regulile în sectorul zahărului, singurul lucru de care este nevoie este să eliminăm cotele. Acum am pierdut 80% din potențialul de producție din cauza sistemului de cote care ar trebui să rămână în vigoare până în 2020 și care reglementează cantitățile la un preț mai scăzut, ceea ce nu este absolut deloc realist. Știm care sunt costurile de producție pe hectar și știm care este rolul pe care îl joacă acestea. Trebuie să lucrăm împreună cu producătorii de zahăr și trebuie să ne gândim la prețuri. Ar trebui să luptăm împotriva tuturor obstacolelor cu care se confruntă ei și ar trebui să putem concura pe o piață liberă. Politica existență împiedică fermierii și producătorii de zahăr să se extindă. Cred că ar trebui să susținem producția și să încurajăm concurența. Mulțumesc foarte mult. Doamna Reding. Euh, Domnule președinte, în numele colegului meu, Cioloș, am să încerc să răspund eurodeputaților și întrebărilor acestora. Știți că reforma organizării comune de piață din sectorul zahărului datează din noiembrie 2005 și scopul era să crească competitivitatea sectorului uh, de resort european pentru că din cauza închiderii multor fabrici de zahăr, sectorul uh, zahărului din sfeclă de zahăr avea mult de suferit și în ce privește producția de zahăr din trestie, a avut parte de un sprijin de 150 de milioane de euro pentru a câștiga în competitivitate. Această reformă a abolit și diferența dintre rafinarea tradițională și fabricile de zahăr și a existat o perioadă de tranziție de trei ani, care s-a încheiat în 2009. În paralel, Uniunea Europeană a conferit un acces țărilor ACP pe piața europeană fără drepturi, uh, plata, uh, drepturi vamale dar exista și o clauză de salvgardare atunci când uh, se uh, depășea uh, cantitatea de 3,5 milioane de tone pentru țările ACP și 1,8 milioane de tone pentru țările non-ACP. 1,35 milioane de tone erau chiar în rezervă. După această reformă s-a ajuns la 13,5 milioane de tone față de 17,4 milioane de tone în 2005. Deci, ca atare, 41% dintre uzine au fost închise. În paralel, capacitățile de rafinare au crescut cu mai mult de 1,5 de milioane de tone în Uniunea Europeană, cu cele 27 de state membre. Și entitățile de rafinare tradițională și-au crescut capacitățile cu 1,15 milioane de tone în ultimii 5 ani. Importurile se fac pe baza cotelor acordate țărilor ACP și a celor mai puțin dezvoltate, deci fie 1,8 milioane de tone pe an, fie în total cu cele 380 de milioane de tone din Balcani Eh, eh, tonele din Brazilia și cele, din celelalte surse se ajunge la 3,2 milioane de tone pe an. Pentru următoarea campanie, cote de până la 300 de mii de tone uh, vor fi disponibile din America Centrală și de Sud și 400 de mii de tone de zahăr sunt importate din Japonia sub formă de produse procesate, transformate. Campania 2009-2010 a fost una atipică. Prețurile pe plan mondial au fost mai ridicate decât prețurile din Uniunea Europeană, ceea ce nu se mai întâmplase de 50 de ani. Și din această cauză, țările ACP au preferat să vândă pe piața mondială materia primă în, sau pe piața internă și nu au livrat cantitățile prevăzute în Uniunea Europeană. Echilibrul de pe piața europeană a avut de suferit și mai ales consumatorii. Reforma de 2005 este foarte clară. Numai în acest caz, Comisia este autorizată să ia măsuri. Pentru a echilibra piața, Comisia a autorizat așadar în timpul campaniilor 2009, 2010, 2010, 2011 și 2011, 2012 importuri cu condiții preferențiale și reduceri uh, a uh, zahărului produs în afara acestor cote. Am aplicat aceste măsuri în mod echilibrat în ce privește volumele autorizate și condițiile. 2,35 de milioane de tone de zahăr în plus au fost uh, uh comercializate, dintre care 1,5 milioane din import. E adevărat că acum nu există suficientă materie primă și mulți dintre dumneavoastră își pun întrebări. Ce se întâmplă de fapt? Această viziune nu este împărtășită unanim de către uh, uh, fabricile de zahăr și apoi cum arată importurile? Înainte de reforma din 2005, importurile erau de 2,3 milioane de tone. După reformă, acestea au crescut. Deci să spunem că există mai puțin zahăr importat și că din această cauză anumite societăți întâmpină dificultăți, nu este o realitate. Care este adevărata problemă? O analiză mai aprofundată a situației din statele membre și de către anumite societăți de rafinare a zahărului dovedesc faptul că sectorul din Europa a intrat în economia de piață, trebuie să facă față concurenței, așa cum era și scopul reformei din 2005. Concurența dintre societățile de rafinare a zahărului acum este reală. Anumite state membre și anumite fabrici și-au mărit capacitatea de rafinare și uh, și-au uh, au găsit surse de aprovizionare sigure în țări terțe. Pentru alte unități, volumul de aprovizionare a scăzut de pe urma reformei, deși importurile totale europene au crescut. Deci este o problemă de strategie comercială uh, care privește anumite întreprinderi private. Doamnelor și domnilor, sectorul de rafinare a zahărului european a intrat în economia de piață, în urma reformei din 2005, după o perioadă de tranziție care, cum spuneam, s-a încheiat în 2009. Și această orientare pentru a avea mai multă piață a fost voită. Nu putem să regresăm. Comisia are drept misiune să asigure echilibrul pieței de zahăr, și știm că importurile au crescut foarte mult din 2006. Ele au atins chiar un nivel record de 4 milioane de tone în 2011 și importurile din țările ACP și acestea au uh, cunoscut un trend ascendent. Dacă țările ACP hotărăsc să exporte zahăr rafinat în Uniunea Europeană, zahăr pe care l-au rafinat la ei, trebuie să îl acceptăm și să recunoaștem faptul că am contribuit astfel la dezvoltarea propriilor lor economii. Dificultățile cu care se confruntă un număr redus de fabrici de zahăr din Europa nu sunt cauzate de lipsa materiei prime, ci de concurența mai mare pe plan european. Pentru că, așa cum spuneam, anumite unități de rafinare și-au crescut foarte mult capacitățile de producție. Așa se explică faptul că anumite uzine nu uh, funcționează la, la uh, întreaga lor capacitate. Scopul reformei era să crească în mod durabil competitivitatea sectorului și orientarea acestei industrii, orientare către piață. Uniunea Europeană a devenit un importator net de zahăr, deși înainte era un exportator important. Această reformă este așadar un succes, căci am eliminat producția uh, excedentară de zahăr, care era structural excedentară. Această organizare comună de piață este valabilă până în 2015. În octombrie 2011 noi ne-am prezentat propunerea pentru viitoarea funcționare a acestui sector în Uniunea Europeană și se va ajunge la abolirea cotelor de producție. Acest proiect uh, este acum discutat uh, de către Parlament și celelalte instituții europene. În numele colegului meu Cioloș, aș vrea să vă invit să participați activ la această dezbatere despre politica agricolă comună după 2013 și viitorul sistemului cotelă. Danke, das tun wir. Daher gibt es auch die Anfrage und ich darf die Într-adevăr, aceasta este o întrebare foarte bună și ar trebui să trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Des. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În mod evident, politica zahărului trebuie să fie făcută astfel încât să garanteze o ofertă adecvată pe piețe. În 2006, prin reforma respectivă am devenit dependenți parțial de importuri, așa cum ne-a spus și doamna comisar prin nenumăratele cifre pe care ni le-a pus uh, la dispoziție, astfel încât cam 50% din consumul, din necesarul de zahăr trebuie să fie importat. Dacă avem uh, recolte proaste în țările producătoare și dacă prețurile la nivel global cresc mai mult decât ne așteptăm, atunci s-ar putea să ne trezim cu probleme mari. Cred că Comisia a început să ia niște măsuri bune pentru a reglementa această fluctuare a ofertei, pentru că avem măsuri de simplificare a importurilor, și de stimularea producției uh, interne pentru izoglucoză și pentru sfeclă astfel încât uh, putem avea aproximativ 500.000 de tone la, de uh, zahăr la nivel uh, intern, pe piața internă. Deci aș spune că Comisia a adoptat până la urmă o politică echilibrată, care este necesară, așa cum au spus uh, unii vorbitori. Uh, înclin să susțin prezentarea doamnei Reding și cred că există instrumentele necesare care să asigure un echilibru între interese și uh, piață. Dacă vorbim despre periclitarea locurilor de muncă, așa cum a spus primul vorbitor, atunci este important să ne reamintim și ceea ce a spus domnul Tarabella. Uh, când s-au introdus uh, reformele în domeniul uh, zahărului, uh, foarte multe mii de locuri de muncă au fost pierdute, inclusiv în circumscripția mea, unde una dintre cele mai mari fabrici de zahăr din Europa a fost închisă. Deci, nu există o siguranță a locului de muncă de plină, dar cred că este important să avem o politică echilibrată. Uh, Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Am o, un cartonaș albastru pentru domnul Dez. Vă rog. Mulțumesc, spune doamna, Lambert, eh, doamna V-ați referit la problemele care vin din cauza prețurilor mari. Uh, la nivel global, dar acceptă faptul că prețurile în Uniunea Europeană sunt cu 46% mai mari decât în restul lumii și că au crescut cu aproximativ 30% uh, din decembrie 2010, când a intervenit criza. Deci la noi cresc prețurile, la nivel global scad prețurile. Și în al doilea rând, acceptă uh, domnul Des și faptul că a existat o intenție a producătorilor de sfeclă de zahăr să uh, împingă prețurile în sus astfel încât să că prețurile la zahărul rafinat să fie din ce în ce mai mari. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Des! Mulțumesc foarte mult! Până acum am avut prețuri uh, foarte mari, excesiv de mari, înainte de 2006 în Uniunea Europeană. Erau uh, prețuri mai mari cu 40% și producătorii au trebuit să ia în calcul aceste costuri în strategia lor de afaceri. Zahărul este din ce în ce mai scump pe piața mondială, este mai scump pe piața mondială decât în Germania. Uh, Problema cu țările ACP a fost că există o inconsecvență în ceea ce privește gestionarea sectorului. Tocmai de aceea avem volatilitatea prețurilor și tocmai de aceea consumatorii sunt cei care sunt obligați să uh, suporte costurile. Domnul Tarabela. Mulțumesc. M-am putut exprima deja prin cartonaș albastru. Eu cred că există aici niște interese private ale marilor fabrici de rafinare. Deci eu nu sunt de acord cu această întrebare și nici cu acuzațiile aduse comisiei. Doamna Rediga a exprimat foarte bine. S-a dorit o furnizare adecvată cu zahăr consumatorilor și s-a acționat destul de rapid. Pe viitor, eu cred că ar trebui adaptate cotele pentru a recrea locuri de muncă, deoarece e o preocupare pe care, o îngrijorare pe care avem cu toții, deci trebuie crescute cotele pentru a face față pieței și pe viitor ar trebui să controlăm împreună producția, deoarece știm că indiferent de natura producției, atunci când aceasta nu e controlată, există tot felul de derive și ca și în domeniul zahărului, ca și în alte domenii, controlul global al producției e fundamental. Deci sper ca pe viitor să adaptăm cotele, după cum spuneam, la realitățile pieței pentru a readuce la viață industria și producătorii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Brita să are cuvântul. President, liebe colegi... Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Cred că, în urma ultimei reforme a sectorului zahărului, am pornit-o pe calea cea bună. Industria s-a adaptat noilor condiții de pe piață și revendicările pe care le ascultăm peste tot ne arată că ar fi trebuit să dezvoltăm și mai mult acest sector. Estimările comisiei însă nu s-au concretizat. Aceste țări producătoare de trese de zahăr au preferat să livreze în altă parte decât pe piața europeană. Sectorul mondial s-a modificat mult peste așteptări și cererea de asemenea a crescut în anumite țări terțe, ceea ce iarăși nu fusese prevăzut. În aceste condiții, piața europeană a avut de suferit și producția a fost mai scăzută. Problema mai constă și în faptul că Zahărul nu este numai un uh, produs care afectează, care afectează numai pe fermieri. De exemplu, la mine, în Germania, suprafețele agricole nu mai sunt folosite pentru producția, să zicem, de sfeiclă, de zahăr, ci pentru producția de biocombustibil. Poate că a venit momentul să uh, mărim cotele, să modificăm regulamentul astfel încât să uh, această industrie să aibă un viitor. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că avem o dezbatere foarte bună, deși suntem puțini în uh, hemiciclu. Dar este o dezbatere foarte bună și îi felicit pe colegi că au deschis acest subiect. Cred că succesul reformei regimului zahărului și introducerea cotelor în 2006 au, au fost uh, dovedite greșite. Pentru că acum avem fabrici care au devenit importatori neți de zahăr. Și asta, după părerea mea, este de neacceptat. Ar trebui să ne gândim și la egalitatea între diversele tipuri de producție. Spre exemplu, zahăra, ă, zahărul din trestia de zahăr nu are în acest moment materie primă din cauza restricțiilor. Și aș dori să solicit Comisiei să rezolve această problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Agnew. We have to compare... Trebuie să comparăm ceea ce spune Comisia în legătură cu obiectivele de ocupare și condiții sociale și comerț și ceea ce spun uh, în legătură cu zahăr. Recent, domnii Barroso și Van Rompuy au vorbit la o conferință mm, privind slujbele europene. Unul a recunoscut cât de gravă e problema șomajului. Însă pariez uh, un kil de zahăr că nici uh, o țară nu are o rată a șomajului mai ridicată decât media europeană, nici măcar nemții nu se descurcă atât de bine. Ce vor să facă? Vor să crească tarifele la zahărul de trestie nerafinat. E o cale directă pentru a pierde locuri de muncă în acest sector. Pe ce se bazează aceste tarife? Vedem că previziunile comisiei din 2005 s-au dovedit greșite. Dacă comisia își dorește ca mâncarea să poată fi achiziționată la un preț corect, de ce prețul la zahăr crește? De Hucht, un alt comisar în ale cărei vorbe nu putem avea încredere, ne-a spus că are scopul să crească PIB-ul uh, Uniunii cu uh, venitul unei țări de mărimea Austriei. Mi se pare ciudat ce dorește dumnealui să facă. Comisia de fiecare dată ne tot spune că uh, au loc negocieri bilaterale cu țări din America Centrală și de Sud și se speră că um, aceste acorduri vor compensa pentru pierderile din țările ACP, însă 300 de tone nu pot compensa pierderea de 500 de mii de tone. S-a făcut un sondaj, o anchetă privind regimul zahărului. Uh, Uh, Marea Britanie și faptul că e nevoie de o astfel de anchetă ne arată că există o problemă. Deci comisia ar trebui să se trezească și să-și dea seama care e adevărul. Domnul Nicholson s-a întors. Să revin la domnul Nicholson. Doamna Iana Kudakis ridicase cartenașul albastru pentru dumneavoastră, domnul Nicholson. Vreți să răspundeți? Da, sigur. Doamna Iana Kudakis. Nu e un cartonaș prietenos. Din nefericire, am multe întrebări care nu au primit un răspuns și nu e vina doamnei Reding că a trebuit să citească discursul domnului Cioloș. Deci îl rog, îi ne-am întâlnit cu domnul Cioloș acum câteva săptămâni și i-am cerut să stabilească un grup de lucru. Ați auzit ceva despre mm, așa ceva? Domnul Nicholson. E o plăcere să vorbesc imediat după domnul Agnew, care m-a certat astăzi că nu i-am pronunțat bine numele, însă cred că a doua am reușit. Doamna Nacudachis n-a mai auzit nimic de aceea sugestie făcută domnului Cioloș. Într-adevăr, e o soluție bună, deoarece nu putem privi în trecut. Trebuie să învățăm din greșelile trecute și să privim către viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Joao Ferreira. Signora comisarie... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ultima reformă a sectorului zahărului a distrus producția din Portugalia. După mai multe investiții care au fost făcute pentru a garanta măcar acoperirea parțială a cererii de pe piața internă, nu am reușit și suntem dependenți de importuri. Efectele au fost cât se poate de vizibile, mai ales în timpul ultimelor campanii. În aceste noi circumstanțe, investițiile făcute de diferitele întreprinderi se suprapun cu uh, uh, faptul că materiile prime uh, nu sunt suficiente, avem adevărată penurie. Deci cererea nu poate să fie onorată. În plus, importurile nu corespund exigențelor uh, um, unităților de rafinare. Dacă am avea cote mai mari, atunci măcar țările europene ar putea să-și acopere cererea internă și ar putea să uh, compenseze cantitățile de trese de zahăr cu z- zahăr. Domnul Stoianov are acum cuvântul. Mă uitați pe comisarul Cioș, care a scris това дълго изказване, което, което вие ни прочетохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички... Mulțumesc, domnule președinte. L-aș ruga pe domnul Cioloș cu discursul dumnealui să nu mai se joace așa, pentru că aceste jocuri pun în pericol o grămadă de oameni și pot uh, duce și la uh, foamete în Uniunea Europeană. Deci nu e bine să ne spuneți că lucrurile se îmbunătățesc, pentru că suntem o economie de piață atunci când jumătate din acest uh, sector este într-un regim protecționist și cealaltă jumătate a fost uh, zdrobită, practic. Dezbaterea pe care o avem uh, în această seară trebuie să vă arate cât de importantă este această problemă. Suntem aici tocmai să adresăm întrebări Comisiei și să rugăm Comisia să ia lucrurile în serios. Mulțumesc! Mulțumesc, aveți un cartonaș albastru. Sunteți pregătiți să-l acceptați? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca domnul Stoianov să ne explice unde sunt miile de locuri de muncă care ar putea să dispară, despre care a vorbit până acum. Domnul Stoianov. Mulțumesc. Eu mă gândeam exact la ceea ce am auzit mai devreme. Există probleme în 11 state membre, începând cu Bulgaria, continuând cu România, țara din care vine domnul Cioloș, Portugalia, Italia, Regatul Unit, chiar și Finlanda. Toate se confruntă cu aceleași probleme și aceste probleme afectează întreaga Uniune Europeană. Și ceea ce este periclitat aici este, cum spuneam, mai bine de 4.000 de locuri de muncă. Vorbim despre 4.000 de oameni și despre familiile lor care nu vor mai avea din ce să trăiască. Domnul Dantan are cuvântul acum. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Reforma din 2006 avea ca scop o mai bună competitivitate a acestui sector a sfecle de zahăr. Uh, Reforma s-a făcut cu niște sacrificii majore peste tot uh, în Uniunea Europeană. S-au închis fabrici uh, în teritorii întregi, au renunțat la cultivarea sfeclei de zahăr. Iar rafinăriile acum de, te- de zahăr de trestie cer mai multe importuri din părțile terțe vor uh, menținerea um, privilegiilor față de anumiți parteneri comerciali. Piața zahărului e complet deschisă acum, însă țările ACP au avut întârzieri în ceea ce privește investițiile. Țările ACP cu care m-am întâlnit ca raportor privind organizarea comună a pieței din reforma PAC, m-au rugat rugat să menținem actualul sistem la raportul DES în 2011 am făcut asta și în rezoluția din 2010 uh, bară 2011. Da, însă trebuie să reformăm uh, această piață a zahărului, însă mă întreb dacă prețul plătit trebuie să fie dispariția industriei locale. Deci de trei ani Parlamentul tot spune că vrem să apărăm producția noastră locală și să ne încurajăm agricultura. Danke, Lady. Vă mulțumesc, Lady Ludford. Reading Domnule președinte, doamna comisar Reding nu este singura persoană care se aventurează pe terenul al unei coste al agriculturii. Este evident că uh, reforma din 2005 nu a fost în favoarea rafinărilor de trese de zahăr. Într-adevăr, mii de locuri de muncă, domnule Dantan, cel puțin în circumscripția mea electorală, au fost pierdute. Și costurile au ajuns la 5 miliarde de euro în uh, ultimele campanii față de costurile din 2006. Acum nu mai putem vorbi despre o piață competitivă, din potrivă. Și aprovizionarea cu trestie de zahăr nu a putut să fie realizată din cauza faptului că uh, nu au existat suficiente importuri de trestie de zahăr, ci și din cauza lipsei ajutorului de stat, din cauza birocrației și așa mai departe și mai ales uh, din cauza taxelor vamale foarte ridicate, uneori de 309 euro. Așadar, uh, Unitățile tradiționale de rafinare au avut de-a face cu condiții inechitabile, profund nedrepte și au suferit din cauza prejudecăților. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Floșovici. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, doamnă comisar. Cred că reforma sectorului de zahăr a fost un eșec. Plătim mult mai mult pe zahăr decât înainte. Producția din anumite state membre a fost distrusă și Polonia este un exemplu în acest sens. În anumite zone, uh, producătorii tradiționali sau producătorii care în mod tradițional ar uh, produce uh, sfeclă de zahăr uh, au abandonat această practică și această ramură a agriculturii a fost distrusă. În loc ca Polonia să fie exportator de zahăr, este obligată să cumpere peste 300.000 de tone de zahăr pe an. Propunerile Comisiei merg în direcție complet opusă Comisia propune să se liberalizeze piața și tocmai de aceea întrebarea mea, Comisia nu anticipează faptul că acest lucru ar putea însemna consolidarea poziției uh, uh, entităților dominante și faptul că producătorii mici ar fi distruși, n-ar fi mai bine să ne îndepărtăm ușor de sistemul existent astfel încât să nu provocăm șocuri pe piață și uh, în cele din urmă poate ar fi mai bine să uh, creștem uh, limitele existente și nu să liberalizăm imediat piața. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Omarje. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnă comisar, în această dezbatere privind sectorul zahărului, aș vrea să vă atrag atenția asupra situației deosebite a regiunilor ultraperiferice, a regiunilor uh, care, după cum știți și dumneavoastră, au fost foarte penalizate, ar fi fost penalizate de reforma din 2005 dacă n-ar fi existat acest sistem de compensații național. Știți, uh, industria zahărului de treste din aceste insule e foarte fragilă și trebuie protejată de efectele devastatoare care ar putea fi generate de reforma de după 2013 și de alinierea la regulile OMC. Ceea cer Parlamentului Comisiei Agri și um, Comisiei Europene să țină cont de situația deosebită a acestor regiuni ultraperiferice. În insula Reunion existau trei uzine, trei fabrici de zahăr până înainte de 1950. Acum nu mai rămân decât câteva. Domnul Niculescu

să importăm. mulțumesc. Vă mulțumesc. Începe procedura catch the eye acum. E deja foarte târziu, dragi colegi. Le voi da cuvântul doar celor care, au participat la dez... care nu au participat la dezbatere până acum. Trei persoane, adică. Domnul Iar. Vielen Dank, Herr Präsident. Natürlich mult, Bineînțeles, cel mai bun lucru ar fi să nu mai avem nevoie de organizarea piețelor pentru uh, zahărul din uh, de zahăr. Întotdeauna reformele antrenează multe schimbări și poziția comisiei noastre este că nu putem neapărat să prezicem uh, care vor fi tendințele pieței și cum vor evolua lucrurile și tocmai de aceea uh, Uh, organizarea piețelor nu trebuie să fie în treaba noastră. Evident, avem uh, trei uh, lucruri despre care discutăm acum, zahărul din trestie de zahăr, zahărul din sfeclă de zahăr și izosucroza. Și avem măsuri care se ocupă de ele și de importuri și cred că ar trebui să mai discutăm cu Comisia pentru a avea o stabilitate mai mare uh, până în momentul în care nu vom mai avea nevoie de cote. Mulțumesc. Domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Reding, faptul că în anumite state membre zahărul a ajuns să fie o marfă atât de rară și faptul că prețurile au uh, crescut atât de mult uh, Înseamnă că reforma din 2006 a fost un eșec. Scăderea producției de zahăr a dus la închiderea multor rafinării din țara mea. Mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă și e important să soluționăm această problemă, trăgând învățăminte din ce s-a întâmplat în trecut. Deci aranjamentele luate au dus la scăderea producției de zahăr din Europa. Comisia ar trebui să reacționeze rapid, să schimbe situația și să stimuleze ocuparea și creșterea. Pentru asta e esențială o revizuire a actualului sistem de cote. Deci trebuie să ne asigurăm că nu vor exista inegalități. Doamna Băsescu acum

Mulțumesc Am un cartonaș albastru pe care sper că îl veți accepta. Vă rog. Doamna Patrao vă mulțumesc. Dar fiindcă situația e atât de gravă, ca în România sau în Portugalia, am putea să ne așteptăm la niște măsuri care să permită o intervenție în acest sector uh, înainte de încheierea reformei PAC. Asta la oaltă cu organizarea comună a pieței. Eu cred că se presupune că avem nevoie de măsuri imediate, nu? Doamna Băsescu? Nu am spus că voi accepta întrebarea colegei mele. Cum a spus și dumneavoastră, este foarte târziu și suntem foarte obosiți. Vă mulțumesc. <laughs> Danke. Doamna comisar Reding pentru concluziile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere a demonstrat clar că există o discrepanță între producătorii de sfeclă de, uh, de zahăr din sfeclă de zahăr și pe de cealaltă parte producătorii de zahăr din trestie de zahăr. S-au făcut reforme unor dureroase, dar producătorii au devenit mai competitivi. Cei care se plâng astăzi sunt cei care încă nu s-au adaptat. Ar trebui totuși ca aceștia să facă față concurenței, pentru că acestea sunt regulile pe uh, baza cărora ne-am înțeles. Și când spun că ne-am înțeles, mă refer la Parlament, uh, Comisie și Consiliu. Rămâneți sigur că Comisia va lua toate măsurile necesare pentru ca aprovizionarea Uniunii Europene să fie suficientă. În 2005, importurile au crescut la 2,3 milioane de tone. Astăzi, ajung la 2,5 milioane, între 2,5 și 3,1 milioane de tone. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta se încheie dezbaterea și următoarea ședință va avea loc mâine, 12 septembrie, și vom începe la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Ședința de astăzi se suspendă. Noapte bună!